Doamnelor și domnilor, dragi colegi și colegi, permiteți-mi să vă salut uh, pe toți uh, cu o mică întârziere, însă am impresia că astăzi uh, intrăm cu toții cu oarecare greutate în Bruxelles, pentru că agricultura este pe drum cu tractoarele sale. Vă salut pe toți! Comunicările președintelui nu vă pot prezenta nimic nou, Probabil că mâine vor uh, surveni niște informații noi, pentru că în această după-amiază se întâlnesc coordonatorii. Aș vrea să îl salut pe uh, domnul directorul general pentru cercetare, domnul Jose Manuel Silva Rodriguez. Sper că am citit oarecum corect numele. Vă salut cu căldură și vă mulțumesc pentru faptul că sunteți alături de noi. Vrem să uh, ne folosim de acest prilej pentru a avea un prim schimb de opinii cu dumneavoastră și sper și de asemenea vă rog să prezentați raportul de monitorizare. Domnule director general, aveți cuvântul, vă rog să începeți și apoi colegii și colegii mei vor avea ocazia să adreseze întrebări. Bine ați venit! Aveți cuvântul! Señor presidente Royal, Domnule președinte Royal, doamnelor și domnilor, vicepreședinți, stimați membri ai Comisiei ITRE. Mă bucur că am această ocazie de a vă prezenta de monitorizare în calitate de director al Direcției Generale de Cercetare a Comisiei Europene, raport pentru 2008, este prima dată când ne reunim în această perioadă legislativă. De aceea doresc să îi felicit pe toți cei pe care nu i-am felicitat personal în legătură cu alegerea lor ca membri în această comisie. Vreau să vă spun că acest raport de monitorizare este unul dintre subiectele pe care uh, le-am putea uh, aborda. Sigur, am putea aborda și alte subiecte. Am selectat trei teme, însă sunt dispus să discut cu dumneavoastră și pe orice alt subiect cele trei uh, teme, pe lângă raportul de monitorizare, sunt executarea um, bugetară pentru, al, ce, pentru cel de-al treilea program cadru, precum și inițiativele din domeniul tehnologiei. Cei care sunt membri de mai multă vreme în uh, comisie știu că comisarul Pototnic a prezentat Parlamentului uh, primul raport de monitorizare în primul semestru al anului. Astăzi doresc să vă prezint cel de-al doilea raport. Nu am intenția să prezint lucrurile în detaliu. doresc să mă concentrez asupra celor mai importante puncte. Raportul se bazează pe o serie de indicatori care acoperă o întreagă paletă de subiecte în legătură cu uh, desfășurarea programului. De exemplu, indicatorii referitor la profilul participanților, calitatea evaluării și a procedurii de evaluare și utilizarea instrumentelor din cadrul programului. Sistemul de monitorizare este unul dintre instrumentele principale din cadrul strategiei de evaluare a programului cadru. Există acum o utilizare sistematică a indicatorilor se aplică o analiză pe termen lung și astfel se analizează modul în care sunt uh, implementate programele. În felul acesta se poate realiza o evaluare reală. Se întâmplă acest lucru pentru prima dată în cadrul programelor cadru și anume că aceste programe cadru se evaluează într-adevăr cu mare exactitate. Aș vrea să prezint cele mai importante rezultate. Voi începe cu licitațiile. În primii doi ani ai programului cadru au existat 25.000 de înregistrări de proiecte cu uh, 170 de de uh, participanți. Au fost uh, aprobate 25% dintre acestea cu o contribuție totală a Uniunii Europene de 10 milioane de euro. De acestea, au profitat 33.000 de de participanți. Cam 20% din uh, totalul de participanți care au înaintat o solicitare. Pentru prima dată, licitațiile au uh, durat sau realizat cu o săptămână înainte ca programul să înceapă, deci începând cu 22 decembrie 2006, uh, pentru programul care trebuia să înceapă la 1 ianuarie. Acestea sunt lucruri care sunt de la sine înțelese pentru noi, care țin de desfășurarea normală a programelor, însă înainte lucrurile nu erau de așa natură în cadrul programelor cadru. Trebuie să știți că aceste programe sunt deschise pentru toată lumea, centre de uh, cercetare, um, IMM-uri, concerne internaționale, universități, administrații publice, chiar și uh, administrațiile locale pot participa la aceste licitații, de asemenea persoane individuale în anumite cazuri și acestea pot uh, adera la programe de cadru. În principal este vorba despre universități, chiar și școli, gimnazii, de asemenea IMM-urile. Ei sunt uh, în calitate, într-un raport de 15,5% beneficiari ai programelor. Acest lucru, să această cifră se raportează la primii doi ani din cadrul programului. Peste două treimi dintre IMM-uri lucrează în programe de cooperare și mai mult de o pătrime în programe de dezvoltare a capacităților. Știm că este vorba despre un program care se adresează în mod special IMM-urilor. Alte uh, cote de participare, aș vrea să vă prezint dimensiunea internațională. Vorbim aici despre programul cu uh, cea mai mare orientare internațională, orientare mondială. Este vorba despre 136 de țări participante. Ele sunt reprezentate în cadrul uh, activităților programului cadru. În ceea ce privește țările terțe, subliniem participarea Rusiei, Braziliei, Indiei, Chinei și a Statelor Unite. În ceea ce privește politica de egalitate, și acesta reprezintă un aspect important, egalitatea, și putem spune că 21% dintre uh, participanții principali au fost uh, femei, acesta și putem spune că în uh, măsurile Marie Curie acest uh, procent este chiar mai mare de 35,4%. Trebuie să știți că egalitatea de șanse reprezintă o uh, prioritate pentru comisie și noi urmărim cu mare interes și seriozitate acești indicatori. De asemenea, vreau să vă prezint o altă temă foarte importantă, pe scurt, și anume sistemul de evaluare acesta reprezintă un pilon uh, al sistemului nostru. L-am prezentat și cu altă ocazie în cadrul acestei comisii. Uh, evaluarea joacă un rol foarte important și, de asemenea, independența acestui sistem de evaluare este uh, foarte importantă. Pe vremea aceea, când am făcut prima prezentare, v-am spus că nu voi stabili niciodată o prioritate sau nu o voi folosi o prioritate din cadrul programului pentru a stabili o cronologie a programelor sau pentru a o modifica în funcție de asemenea priorități. Nici nu voi face acest lucru, rămân consecvent celor spuse. Calitatea evaluării aceasta a fost evaluată drept mulțumitoare sau uh, foarte bună. 98% dintre evaluatorii care au participat la procesul de selecție au uh, caracterizat uh, procedura de selecție drept mulțumitoare sau chiar foarte bună și 96,5% dintre evaluatori consideră că procesele noastre de evaluare sunt la fel de bune sau chiar mai bune cu cele de la nivel național. Și cred că acest lucru trebuie privit drept un punct important, pentru că există în cadrul programului nostru cadru un prestigiu pe care trebuie să îl respectăm. Într-adevăr, ă, avem standarde de calitate foarte înalte. Standardele de calitate depind și de, uh, au fost confirmate și de rezultate pentru că există contestări ale hotărârilor uh, referitoare la proiecte, există um, procedura de redress și anume să se facă o obiecție referitoare la o anumită hotărâre și dintre cele 25.000 de evaluări care au avut loc, 1170 au fost contestate, dar numai în cazul a 17 dintre ele s-a ajuns la o revizuire a deciziei. Cred că acest aspect este semnificativ și cred că putem fi cu toții mândri de un asemenea rezultat. În final, doresc să vorbesc despre procesul de simplificare. Cred că în ceea ce privește de punctele naționale de contact s-au înregistrat progrese mari aceste puncte de contact au arătat că simplificarea a fost uh, realizată, au fost înregistrate progrese. 70% dintre cei chestionați uh, au răspuns că cel de-al șaptelea program cadru conține procese, uh, licitații și formulare care sunt foarte bune, chiar mai bune și mai simple decât uh, cele care erau incluse în cel de-al șaselea program cadru. Mai târziu vom vedea că pentru noi acest lucru nu este suficient. Aceste simplificări nu sunt destule, cred că trebuie să mai progresăm pe această linie și voi spune ulterior câteva cuvinte pe această temă. Eu personal mă voi implica pentru a înainta pe acest drum. Aș dori să mai adaug că astfel principalele elemente ale raportului de monitorizare au fost enumerate. Aș dori, bineînțeles, să vă asigur că vă stăm la dispoziție, atât eu cât și colaboratorii mei, pentru eventuale clarificări, dacă este nevoie. Aș dori să mă refer și la o temă suplimentară. Vă spuneam că doresc să vorbesc despre aceste lucruri cu dumneavoastră. Este vorba, în primul rând, de execuția bugetară pentru anul 2009. Direcția Generală Cercetare își propune ca în fiecare an să se îngrijească ca execuția bugetară să fie optimă, atât în ceea ce privește uh, creditele de angajament și cât și uh, creditele de plată. Este vorba de 95% la creditele de angajament și 85% în, în cadrul celei de-a doua categorii. Dintr-un total de 4 miliarde au fost uh, deja achitate 2,3 miliarde către beneficiari. Sunt cifre care sunt similare cu anul precedent. Aș dori acum să mă refer la anul 2008, la 31 decembrie. Primisem raportul cu privire la execuția bugetară pe anul precedent, 99,89 la uh, sută, în ceea ce privește creditele la angajament, 99,85% în ceea ce privește creditele de plată. Putem pleca de la premisa ca în acesta în situație să fie similară. Astfel încât uh, în toate mijloacele bunetare să fi fost utilizate. și în 2007 am avut o situație similară, 99,84% în ceea ce privește creditele de angajament și 99,70% în ceea ce privește creditele de plată. Cred că în acest sens nu se impune criticarea direcției noastre generale. În sensul că nu am uh, efectua plățile în cadrul sumelor prevăzute pentru un anumit an. O temă importantă este simplificarea. Aș dori să vă explic pe scurt ce facem noi în acest sens, în cadrul direcției noastre generale, pentru a simplifica în continuare procedurile pentru noi toți reprezintă o provocare simplificarea nu este neutră, așa cum ar putea părea la o primă vedere. Pentru că anumite proceduri complexe uh, Uh, există și există și un sens pentru care ele sunt complexe, pentru că există procese de negocieri, există anumite chestiuni uh, sensibile în ceea ce privește partea politică, dar și participanții în cadrul acestor proiecte. Toți acești factori fac ca o simplificare să fie dificilă ceea ce privește obiectivele politice. Bineînțeles că se dorește protejarea intereselor financiare ale comunității. Se spune că <clears throat> există doar o deviație maximă de 2%, ceea ce este destul de dificil de obținut, pentru că în domeniul cercetării am făcut uh, totuși progrese în acest sens. Cu toții însă suntem de acord că cercetarea, ca și celelalte activități comunitare, are nevoie de o finanțare solidă pentru ca obiectivele programelor să poată fi atinse. Însă acest obiectiv nu are voie să fie singurul obiectiv al politicii de cercetare. Politica în domeniul cercetării trebuie să trebuie să dezvolte conținuturi pentru Europa. Acesta este echilibrul care trebuie creat între diferitele interese. Și persoanele de decizie sigur, trebuie să se implice în acest sens pentru a găsi acest echilibru. Trebuie ținut cont de complexitatea intereselor implicate. Acum, dacă ar fi să îmi fac autocritica, aș putea uh, totuși să spun că în pofida tuturor uh, dificultăților în, am reușit să procedăm la o simplificare substanțială în cadrul celui de-a șaptelea program cadru. E vorba, pe de o parte, de legiuitor, care a venit uh, cu simplificări și, pe de altă parte, este, bineînțeles, vorba și de răspunderea noastră în ceea ce privește ex- derularea programelor. Dați-mi voie să uh, enumăr câteva chestiuni în acest sens. Este vorba, în primul rând, de fondul de garantare care ne-a permis să efectuăm mult mai puține controle ex ante, să solicităm mult mai puține adeverințe decât în programele anterioare. Este posibil ca un uh, procent mare dintre beneficiari, circa 80%, să nu fi uh, trebuit să prezinte niciodată un certificat, pentru că există această, uh, acest fond de garantare. Controlele ex ante capacitățile a capacităților financiare au fost de asemenea reduse. Există o singură excepție în acest sens și uh, aici Parlamentul a venit cu solicitări și anume uh, efectuarea controlului doar în cazul coordinatorilor și beneficiarilor care um, solicită contribuție de peste 500.000 de euro. Acum există un uh, registru pentru toți uh, participanții și pentru toate direcțiile generale. Participanții se înregistrează, se validează odată pentru totdeauna și ulterior nu mai trebuie să înainteze niciun fel de documente dacă doresc să participe la alt uh, program. Un alt aspect se referă la certificarea metodologiei unde um, e vorba de costurile de personal și costurile indirecte. Și aici există un element de simplificare. O altă simplificare se referă la un proces uh, îmbunătățit în ceea ce privește modificarea contractelor sau respectiva proiectelor, ceea ce reprezintă o ușurare pentru beneficiarii proiectelor, dar și pentru noi. Pentru că știți că programul cadru, cel de a șaptelea program cadru pentru cercetare a trebuit uh, implementat de către noi cu aceleași resurse de personal ca și cel de-al șaselea program cadru. Raportările aferente proiectelor sunt mai lungi pentru ca beneficiarii să nu mai <clears throat> trebuiască să vină cu astfel de rapoarte uh, la perioade cu o periodicitate mai mare. Perioada necesară administrării unui proiect este în medie de 320 de zile, respectiv 40 de zile mai puțin decât în cadrul programului cadrul de cercetare numărul 6. Dacă mai auziți pe cineva spunând că la un anume proiect uh, această perioadă uh, a depășit uh, perioada uh, corespunzătoare din programul cadru 6 de cercetare se poate, se prea poate, dar în medie această perioadă s-a redus. Încercăm la nivel intern să luăm toate măsurile necesare pentru că această perioadă de uh, Uh, administrare, de procesare să se reducă cât se poate de mult. Apoi am efectuat și o consultare publică în ceea ce privește simplificarea. Știți că intenționăm ca în primul semestru anului viitor să înaintăm o propunere de simplificare. În acest sens, uh, dorim să prezentăm nu doar opinia noastră, ci și uh, Uh, părerile diferitelor uh, părți implicate. Vă spuneam deja în iunie că ne dorim o concertare a tuturor intereselor părților implicate în cercetare. Am, au fost contactate deja circa 300 de per, 3000 de persoane. Pe 30 septembrie a fost data limită uh, a acestui proces. Și uh, nu nu e ca în cazul referendumului din Irlanda, unde a doua zi rezultatele au fost deja cunoscute. În cazul nostru, rezultatele acestei consultări vor necesita uh, o perioadă mai lungă de timp pentru o evaluare. Părerea mea este că ni se va spune că da, ați uh, obținut o oarecare simplificare, însă trebuie să continuați în acest sens. Este și ceea ce dorim. Statele membre au participat și ele și în special uh, Germania, Austria, Regatul Unit, uh, țările de jos, Spania, au avut o contribuție deosebit de activă, dar și alte țări. Vă spuneam deja că ne angajăm uh, să obținem o mai mare simplificare. Ne propunem să prezentăm un document uh, anul viitor, probabil până la mijlocul anului. Această comunicare va se va fi legată de alte două comunicări importante ale uh, Comisiei. În primul rând, uh, revizuirea bugetului sau regulamentului uh, financiar și o comunicare cu privire la riscul de eroare tolerabil. Cei dintre dumneavoastră care mă cunosc uh, știu că eu m-am implicat uh, în mod activ pentru simplificare. Acum, după trei ani de derulare a acestui program cadru, ar trebui să facem toate eforturile necesare pentru a atinge o îmbunătățire a administrării acestor programe. Și cred că nu e imposibil acest lucru. Una dintre Cred că una din principalele dificultăți cu care ne confruntăm în cadrul programului cadru e că avem prea multe lucruri de verificat și de controlat. Cu cât ele vor fi mai puțin numeroase, cu atât va fi mai ușor să facem efortul de simplificare, dar trebuie să fim totuși foarte clari. Puținele lucruri sau un număr oricum mai mic de lucruri controlate, vor trebui să fie controlate foarte bine întotdeauna pentru ca contribuabilul comunitar să poată să-și dea seama de faptul că banii lui sunt utilizați uh, cât mai bine cu putință într-un scop nobil, cum este cel prevăzut în politica cercetării. Sper că voi avea cinstea să mă mai prezint în fața acestei comisii în lunile următoare pentru a vă prezenta această propunere de simplificare sau pentru a mai explica, pentru că firește comisarul uh, vă va prezenta mai întâi această propunere. Ultima chestiune despre care doresc să vă vorbesc se referă la inițiativele tehnologice comune. După cum știți, este Uh, ceva nou în programul cadru. După cum știți, sunt cinci, IMI, uh, uh, ENIAC, Artemis și FCH, care se referă la bateriile cu combustibil și hidrogeni. Sper că aceste cinci inovații să se dezvolte în viitoarele săptămâni, tocmai pentru a dobândi această capacitate operativă de a ne gestiona bugetul. După cum știți, directorul fiecăreia din aceste uh, eh, JTIs va trebui să dea seama în fața Parlamentului eh, în legătură cu eh, gestionarea sumei alocate. După cum știți, Comisia este totdeauna prezentă uh, în uh, Consiliul Director al acestor inițiative. Noi am lucrat împreună cu serviciile comisiei, am numit directori ad interim și odată stabiliți uh, directorii acestor JTIs, am lucrat în echipă cu ei fără a ne mai eh, gândi la faptul că eh, autonomia nu fusese asigurată în întregime, am lucrat împreună și în legătură cu ultimele uh, inițiative am fost, cred, foarte productivi, uh, am contribuit la uh, rezolvarea majorității problemelor care au reieșit. Pe de altă parte, după cum știți foarte bine, uh, avem în curs uh, o muncă de mare importanță. În ceea ce uh, privește faimoasele parteneriate public-privat, pentru că aceste JTIs uh, vor trebui integrate pe viitor în acest context, deocamdată nu, a avut loc o întâlnire cu uh, comisarul și directorii asupra acestor inițiative tehnologice. Am uh, creat un grup pe care îl prezidez la un al doilea nivel de reprezentanță al acestor inițiative pentru a ne ocupa de acele inițiative care au fost încheiate până astăzi uh, în uh, cadrul acestor inițiative pentru a capitaliza experiența dobândită și a vedea ce rămâne de făcut. Importantă este participarea întreprinderilor mici și mijlocii, precum și deschiderea acestor inițiative către în afară pentru că în multe cazuri uh, se crede că aceste inițiative ar fi o lume închisă în sine la care accesul nu este ușor și pentru a arăta că nu așa stau lucrurile, aș putea să vă povestesc ce s-a întâmplat în cazul Clean Sky. O mare parte din buget a fost alocat unui beneficiar, însă în ceea ce privește această uh, propunere, vă pot spune că 216 propuneri au fost primite care privesc finanțarea a 130 de noi entități de cercetare prin intermediul a 60 de contracte legate de Clean Sky. Deci această inițiativă, catalogată drept cea mai închisă, a fost în realitate foarte deschisă spre exterior. Sper că această scurtă informare de astăzi uh, a fost uh, utilă pentru a vă da o perspectivă generală asupra nivelului de execuție al um, programului cadru numărul 7. Uh, vom rămâne în contact, vă stau la dispoziție pentru orice informație. Suntem de asemenea convinși că colaborarea foarte bună care a existat cu Comisia ITRE până acum va continua în decursul tratativelor uh, privitoare la propunerile de legi și inițiativele politice pe care le pregătim pentru a înfrunta uh, provocările uh, actuale. E nevoie de mai mare responsabilitate în cercetarea europeană și sper că provocările care ne așteaptă le vom putea aborda cu succes. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule director general, pentru această prezentare detaliată. Observ că mai multe persoane vor să ia cuvântul și dacă este să aruncăm o privire asupra ceasului, am putea întâmpina ceva dificultăți pentru că mai avem un invitat astăzi, de aceea vă rog pe toți cei care veți lua cuvântul ă, acum să vă concentrați asupra unei singure întrebări, 1-2 minute, nu mai mult, pentru că în acest fel vom putea respecta și timpul pe care îl mai avem la dispoziție. Colegul Ruibiș are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și pentru prezentarea făcută. Cred că în cel de-al șaptelea program cadru au fost uh, realizate obiective importante, uh, simplificarea contractelor, uh, registrul care a fost realizat și, de asemenea, timpul desfășurării programelor merg în direcția corectă. Însă, mă interesează, există și alte obiective în ceea ce privește contractele, de exemplu, cum ar putea simplificate și mai mult sau durata de derulare. Am înțeles că aceasta a fost redusă la 320 20 de zile. Ne putem imagina să ajungem la 100 de zile. Deci acesta să fie obiectivul sau oricum o cifră care să ne arate un progres substanțial. În ceea ce privește uh, urmările crizei financiare, uh, sunt curios dacă directiva de plăți uh, amânate poate fi o variantă pentru această comisie, astfel încât banii să fie virați după 30 de zile, pentru că lichiditățile, mai ales în domeniile de cercetare, um, sunt foarte afectate și bonit societatea a avut de suferit în ultimii ani în acest sens. Al doilea punct pe care doream să-l abordez, în ceea ce privește uh, creditele de angajament și de plată, unde vorbim de 0-0, uh, um, la Artemis, ENIAC și în cadrul altor inițiative, um, mă întreb de ce nu se poate vorbi despre credite de angajament sau credite de plată. Există probleme în acest sens sau care este motivul pentru care aici nu se aplică aceste prevederi referitoare la creditele de angajament sau de plată. Ultimul punct uh, referitor la uh, inițiativele uh, comune tehnologice, cum stau lucrurile în ceea ce privește Institutul European pentru Tehnologie. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Urmează colegul Prejina. Uh, děkuji za slovo. Uh, velmi rád jsem slyšel. Mulțumesc cu mare bucurie am observat că s-au fost făcute anumite afirmații referitoare la proceduri complicate, la lipsa flexibilității cu privire la um, modul de implicare al întreprinderilor și așa mai departe. Vă rog să îmi permiteți să reflectez asupra unui lucru, și anume aplicarea uh, echipelor științifice din uh, țări europene care nu au o tradiție îndelungată în Uniunea Europeană. Nu sunt membri noi a Uniunii Europene, dar nici nu sunt uh, membri cu o tradiție îndelungată în cadrul comunității europene. Acest domeniu uh, mi se pare că înregistrează un declin vis-a-vis -vis de celelalte și, uh, sigur, apar uh, urmări referitoare la utilizarea deficitară a potențialului științific. Este păcat pentru întreaga Europa și ar fi o sugestie uh, pentru o următoare audiere și anume referitoare la îmbunătățirea situației în aceste state membre care au o tradiție mai uh, scurtă în spate în calitate de membri ai Uniunii Europene. O a doua întrebare. În cadrul acestei comisii vom discuta cu siguranță despre următorul program cadru. Pe acesta îl vom și pregăti. La elaborarea celui de-al șaptelea program cadru am uh, urmărit anumite studii uh, și uh, de impact. Cele pe care le-am uh, observat și le-am obținut uh, nu uh, au fost mulțumitoare pentru mine. Credeți că pe viitor vom putea utiliza aceste studii de impact, mai ales atunci când vorbim de realizarea următorului program cadru? Mulțumesc, colegul Carvalho. Thank you. Mulțumesc, domnule director general, domnule președinte. Întrebarea mea are legătură cu implementarea um, inițiativelor comune tehnologice și uh, care sunt un obiectiv comun al politicii de cercetare. Ați spus, domnule director general, că vorbim despre o lume oarecum închisă uh, a acestor uh, programe cadru. Ați prezentat uh, exemplul Clean Sky. Uh, nu se dorește deschiderea acestuia. Uh, au existat preocupări în acest sens, însă ele nu au fost uh, la fel de echilibrate în uh, ceea ce privește toate inițiativele. Uh, pentru IMM-uri, pentru universități, accesul este destul de dificil. Ele nu pot să se implice și pentru domeniul inovației acest lucru ar fi foarte important. Implicarea industriei, a centrelor de cercetare, a universităților. Toate acestea sunt aspecte importante. Este o colaborare care trebuie să existe, pentru că sunt trei actori principali pe această piață. Numai în felul acesta putem să creăm un uh, cadru european pentru inovare numai combinând uh, acești trei factori. De aceea aș vrea să știu care sunt planurile dumneavoastră în ceea ce privește aceste inițiative autonome. Cum doriți să ajungeți la o egalitate de șanse, la un acces egal, echitabil la uh, mijloacele financiare. Cum puteți garanta acest lucru? Pentru că, pe de o parte, uh, există finanțări private, dar, pe de altă parte, uh, lucrurile se finanțează din banii publici. Care sunt planurile dumneavoastră pentru a deschide aceste programe tot mai mult pentru a le face tot mai accesibile, astfel încât și IMM-urile, universitățile și din alte țări să poată participa la ele și să aibă aceleași șanse la un acces echitabil. Ďakujem za slovo, vážený pán predseda. Vážený pán generálny riaditeľ, ja ocením vašu snahu o zjednodušenie Mulțumesc. Stimate domnule director general, apreciez dorința dumneavoastră de simplificare a procesului, oferind uh, sprijin financiar cercetării. Eu cred însă că ar trebui să facem încă un pas pentru a simplifica și sistemul de raportare, de prezentare a rezultatelor. Pentru că atunci când se aplică rezultatele cercetării în uh, viața de zi cu zi, uh, abia atunci uh, acestea devin uh, la, la îndemâna publicului. Inovația, uh, noile descoperiri, de multe ori așteaptă ani de zile până la o brevetare, iar publicul trebuie să aștepte prea mult până la a avea rezultate concrete. Mulțumesc, spune președintele, domnule Lambert. Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Uh, I'd like to, to ask three very pointed questions. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă adresez trei întrebări concrete. În primul rând, Vorbeați de simplificare. Dacă analizăm însă sumele de bani alocate pentru administrarea programelor vis-a-vis -vis de sumele de plată. Pentru 100 de euro cheltuiți pe cercetare, câți euro cheltuiește uh, Comisia pentru administrarea programelor și câți euro trebuie să cheltuiască beneficiarul pentru a avea acces la acești bani? Pentru mine ar fi foarte util să am un răspuns la această întrebare. În al doilea rând, uh, vă mulțumește direcționarea uh, eforturilor de cercetare. Da. Pentru că e dificil uh, să obții o masă critică dacă eforturile de cercetare sunt prea divergente. Și în al treilea rând, în ce măsură programele care au început în cadrul programelor cadru de cercetare sunt complementare cu inițiativele naționale. Cum ne asigurăm uh, că nu dublăm aceste eforturi de cercetare? Vreau să știu dacă acest aspect face parte din procesul normal de administrare a programului cadru. Mulțumesc, uh, doamna Thompson, vă rog. Uh, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Uh, Mulțumesc, domnule președinte, domnule secretar general. Voi vorbi engleză. Când am început uh, discuția cu privire la cel de-al șaptelea program cadru, ni s-a prezentat un nou tip de calendar. Programele cadru anterioare se desfășurau pe o perioadă de doar patru ani, iar acum uh, avem de face cu o abordare nouă. Au fost uh, multe argumente în sprijinul uh, modificării acestei perioade, pentru că aceste programe să nu se deruleze doar pentru patru ani, ci uh, pe o perioadă mai lungă de șapte ani. Cu toate acestea însă nu am ținut cont de istorie și de noile evenimente. Pentru că ce s-a întâmplat după finalizarea programului cadru uh, în decembrie 2006 2005, cer scuze, și în 2006 am, ne-am confruntat cu problema schimbărilor climatice, ce care nu, sunt, nu se reflectă în acest program cadru. Președinția suedeză uh, ne-a prezentat uh, o nouă viziune uh, în, în sensul implicării pentru o economie mai verde, mai ecologică, aspecte însă care nu se reflectă în cel de-a șaptelea program cadru. De aceea, întrebarea mea, cum anume uh, intenționați să faceți ca aceste programe care se desfășoară pe o durată de șapte ani să fie mai flexibile și cum anume intenționați ca aceste efortul de cercetare să fie direcționate spre o economie mai ecologică. pentru a atinge astfel obiectivele generale pe care ni le-am propus pentru anul 2020. Mulțumesc, spune președintele. Doamna Rerombaduel are cuvântul. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señor Silva, y bienvenido a esta comisión. En este... Eh, domnule Silva și bun venit în această comisie în cadrul acestei prime vizite a dumneavoastră în această legislatură. Aș dori să spun în primul rând că intervenția dumneavoastră mi s-a părut foarte limpede și realistică. Am participat de altfel la mare parte, mi-ați răspuns la mare parte din întrebările pe care le aveam. Mă voi concentra pe două aspecte. În primul rând, legile IT după ce am examinat atent raportul dumneavoastră, domnule Silva, după ce m-am întâlnit cu diversi reprezentanți ai universităților și a uh, întreprinderilor, după ce am examinat execuția bugetului, foarte libede, cum ați spus, cred că avem o problemă cu aceste JTIs și nu sunt de acord, ele nu funcționează cum ar trebui, iar bugetul nu este executat. Este o problemă pe care trebuie să o înfruntăm, iar grupul meu și-a manifestat dintotdeauna uh, acordul cu obiectivele. Uh, credem că JTIs sunt uh, niște instrumente bune pentru politica noastră de cercetare și dezvoltare, cu condiția însă să urmărească obiectivele pentru care au fost create, dar încă de la început în această comisie noi ne-am manifestat perplexitatea în legătură cu această punere în practică în ceea ce privește finanțarea, normele de participare, transferul, deschiderea. Știu că dumneavoastră sunteți de conștient de aceste probleme și că încercați să găsiți soluții pentru continuarea acestor Uh, inițiative. În uh, privința programului 4, Ați fost foarte precaut, însă mie mi se pare că îngrijorările noastre sunt confirmate. Deci întrebarea mea ar fi următoarea. Aș dori ca dumneavoastră să vă expuneți mai mult. Aș vrea să vă întreb dacă prin experiența acumulată de comisie continuați să credeți că acestea sunt o formulă realistă care poate fi pusă în practică sau dacă în viitor uh, se prevăd alte formule de parteneriat public-privat mai conforme cu prioritățile programului cadru. O a doua întrebare privitoare la audit, evaluări, simplificare și așa mai departe, dar și în general pentru toate uh, aspectele privitoare la participarea la al șaptelea program cadru. Aș dori să spun că mi-a atras atenția o recomandare pe care am citit-o, care spune că în ceea ce îi privește pe cercetători și uh, cercetare, trebuie să se treacă de la o cultură a controlului la o cultură a încrederii. Întrebarea mea este, v-ați gândit la ceva pentru a pune în practică această cultură a încrederii, dat fiind uh, rezultatul aceste evaluări, cred că ar fi un lucru foarte pozitiv. Aș mai dori pe scurt să ne spuneți ceva privitor la anumite teme, cum ar fi numai 10% din cercetători participă la proiecte care participă la proiecte provin din noile state membre. Ce părere aveți despre asta? Aș dori să vă mulțumesc de asemenea pentru intenția de a mări part participarea uh, femeilor la programul cadru, știu că faceți eforturi. Aș dori și o evaluare din partea dumneavoastră, de pildă, privitor la uh, facilitățile financiare. Aș mai dori, de asemenea, să ne vorbiți despre multidisciplinaritate uh, despre inițiativele comune și uh, închei, închei, domnule președinte, Aș dori doar să-i spun domnului Silva că în această comisie cum uh, au spus și cei care, care au participat uh, și în legislatura trecută, noi suntem perfect conștienți de cât de complexă și de dificilă este aplicarea acestui program. Aș dori, deci, ca uh, să închei felicitând uh, Comisia uh, și serviciile ei pentru o colaborare optimă cu Parlamentul. Mulțumesc! Mulțumesc pentru numeroasele întrebări, doamna Țicău. Președinte, mulțumesc uh, domnului uh, Rodriguez pentru prezentările făcute. Voi avea tot trei întrebări, dar foarte scurte. Prima, cele mai importante fonduri pentru cercetare se referă la programul cadru de cercetare FP7. Uh, sunt state membre care sunt uh, buni performer în a participa la programul cadru FP7, sunt, din păcate, și state membre care sunt doar net contributori. Deci nu reușesc să uh, participe și să absoarbă fondurile, fonduri mai mari pentru cercetare. Aș dori să vă întreb ce măsuri aveți în vedere pentru a sprijini aceste state membre care sunt deocamdată doar net contributori pentru a avea o participare mai performantă în cadrul uh, FP7. Asta ar însemna investiții mai mari în cercetare la nivel european în toate statele membre și deci ca Uniunea Europeană să devină pe viitor mai competitivă. A doua întrebare, companiile private ca să participe la programul FP7 trebuie să participe cu o cotă parte la finanțare. Din păcate, datorită crizei economice, companiile obțin greu finanțări, obțin greu credite de la bănci pentru că de obicei investițiile în cercetare sunt considerate riscante. Ce măsuri aveți în vedere pentru a sprijini întreprinderile private să poată să participe mai ușor la programul cadru de cercetare? Spun asta pentru că implicarea companiilor private în cercetare în programul FP7 înseamnă de fapt o mai mare investiție în cercetare aplicată și cred că aici Uniunea Europeană trebuie să investească mai mult. Mulțumesc! Danke sehr. Herr Balsko. Balsko. Mulțumesc, domnul Balșco. Eh, én nem veteránként új képviselő. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt deputat nou și în această calitate doresc să adresez o întrebare. Și nu are legătură cu faptul că nu dețin suficiente informații, însă am auzit noi date referitoare la evaluare, la calificare și informațiile fac referire la 25.000 de uh, aplicații care au fost înaintate, 5.000 au fost adoptate, 170 uh, 1700 de contestații au fost făcute, numai 17 dintre ele au fost aprobate. Uh, contribuabilii vor să știe pentru ce sunt uh, cheltuiți banii și de asemenea vor să știe care este succesul pe care îl au aceste măsuri de cercetare. Și succes înseamnă pentru noi că anumite că se obțin anumite câștiguri sociale. Acestea însă sunt greu de evaluat. De aceea vreau să întreb, ce instrumente aveți pentru a evalua acest succes al programelor? Sau dacă un program a fost implementat sau nu? Ați spus deja că se uh, realizează rapoarte corespunzătoare, mai rar însă decât înainte. De aceea vă întreb, aveți instrumentele necesare uh, pentru a asigura follow-up-ul într-un mod corespunzător și pentru a obține și noi informații corespunzătoare referitoare la modul de implementare și evaluare, pentru că contribuabilii sunt interesați în principal de acest lucru. Mulțumesc pentru o întrebare, colegul Ceaci Macakis. Mulțumesc, domnule președinte. Există diferite criterii de evaluare uh, referitoare la acești bani și modul în care se evaluează uh, cheltuirea lor. Puteți exclude faptul că în cadrul politicii de cercetare există programe în care nu există o valoare de recunoaștere, în care solicitantul și cel care primește banii nu trebuie să justifice ce face cu ei. Puteți exclude asemenea situații? Deci că nu există un raport de justificare? Pentru că eu am alte informații în acest sens. Mulțumesc, domnule director general o multitudine de întrebări importante v-au fost adresate, de aceea am rugămintea să răspundeți la ele, dar cât se poate de concentrat. Știu că nu este foarte simplu, însă poate încercați să oferiți acum niște răspunsuri. Deja am depășit timpul care ne fusese alocat pentru această parte a întrunirii noastre, însă vă rog să răspundeți la cele mai importante întrebări. Señor presidente, es difícil contestar de forma resumida cuando es realmente eh, una comisión que conoce este greu de rezumat eh, când ne aflăm în fața unei comisii care își cunoaște atât de bine problemele și face, pune întrebări atât de ample directorului general. Aș putea să vă trimit la site-ul web al direcției sau uh, să încerc să vă dau câteva răspunsuri totuși aici pe loc și optez pentru această a doua posibilitate. În realitate nu am pierdut mult timp, mai ales când vorbesc în limba mea maternă, uh, răspund destul de punctual. Domnul uh, Rubi. Se pot efectua îmbunătățiri Uh, să se ajungă la plăți în 30 de zile și mie mi-ar plăcea foarte mult, dar e destul de complicat. Uh, uh, pentru un program reușim totuși să rezolvăm totul în 30 de zile. În programul IERSI am lucrat foarte rapid și există, deci, e deja un exemplu de rezultat atins. Să încercăm să uh, transferăm acest exemplu și la alte realități. Cred că anticiparea plăților este o îngrijorare, o preocupare constantă și îmbunătățim constant situația. Mă gândesc că uh, ar trebui să vedeți mai degrabă dacă uh, e vorba de uh, o îmbunătățire constantă. Eu cred că mai bine ar fi să se plătească în 3 zile, nu în 30. Noi încercăm să facem cât putem. În privința alocărilor de angajamente, am vorbit deja despre ele, uh, a fost și o întrebare privitoare la inițiativele uh, comune cu Institutul European de Tehnologie, ceva care nu ține de direcția noastră. Am participat la crearea lui, dar prefer ca această întrebare să o puneți doamnei Odil când va veni aici. În privința inițiativelor comune pe care le-aș citat, uh, mulți dintre dumneavoastră vă voi da un răspuns general. Firește, Eh, eu îmi declar angajamentul, eu doresc să îmbunătățesc cadențele de plată. Eh, eh, de când am fost instalat în acest post, timpul de plată s-a redus tot mai mult și procesul continuă. Pe urmă, mai mulți deputați se referă la noile state membre. Pentru mine a fost o preocupare importantă faptul că programul cadru să aibă o identificare generală, să poată să prevadă participarea tuturor statelor Uniunii, fiindcă altfel nu ar putea fi un program cadru ambițios. Noi trebuie să menținem excelența programului cadru. Acesta este o valoare adăugată la chiul european, dar pe de altă parte, al doilea element este să facem tot posibilul pentru a asigura o participare cât mai vastă. Nu trebuie însă să uităm alt element fundamental există și alte instrumente care pot fi utilizate pentru a îmbunătăți participarea la programul cadru și mă refer în special la fondurile structurale. Fondurile structurale au prevăzut o posibilitate mai mare e, pentru programele de cercetare, circa 4 miliarde de euro în programul cadru, în timp ce în celălalt program 58 de e, milioane de euro. Sinergia dintre aceste programe ar putea asigura asigura o mai bună participare a noilor țări membri. Aș mai dori să spun că suntem foarte uh, coordonați cu Direcția Generală care se ocupă de fonduri structurale pentru a încerca să optimizăm uh, sinergia dintre cele două programe. Uh, domnul Carvalho îmi vorbește despre JTIs și răspunzându-i voi încerca să mă refer la elementele esențiale. Acestea sunt considerate figura eh, cea mai riscantă, cea mai îndrăsneață în contextul programului cadru, din punct de vedere financiar, eh, bineînțeles. Eh, probabil sunt și figura cea mai necesară pentru a genera inovație, deci creștere și ocupare. Inițiativele tehnice comune, GTA. Trebuie să jucăm deci cu ambele aceste aspecte. Pe de o parte, cu faptul că există mai mari riscuri financiare decât cazul unei subvenții de la Consiliul European al Cercetării, dar este o necesitate mai mare, o necesitate care reiese clar uh, și din însărcinarea Parlamentului European, pentru că doar în acest caz mi s-a cerut ca pentru fiecare inițiativă tehnică comună să se elaboreze un um, capitol specific în raportul meu anual de activitate și știm cu toții că aceste inițiative sunt extrem de necesare și comportă riscuri mai mari în comparație cu alte uh, figure din uh, alte figuri din domeniul cercetării. Trebuie să găsim deci un echilibru între aceste două elemente. Ce putem face deci? Uh, în acest scop. Putem să lucrăm cu toți actorii în mod cât mai transparent cu putință. Avem deja un grup care reprezintă toate inițiativele tehnice comune, un grup pe care îl prezidez eu și noi schimbăm experiențe pentru a vedea ce ar trebui să se schimbe pe viitor în noile inițiative comune. Uh, deocamdată nu se fac schimbări, dar pe viitor poate că va fi nevoie pentru a corecta lucrurile, pentru a îmbunătăți funcționarea acestor inițiative tehnice comune. Un element pe care uh, trebuie să-l aibă toate aceste inițiative este accesul tuturor. Am citat, deci, Clean Sky uh, și cred că acest proces uh, trebuie facilitat pentru toate inițiativele, uh, convocările trebuie să fie deschise și transparente, după cum sunt și convocările pe care le facem pentru alte programe din același program cadru. În fine, mi s-au citat două elemente fundamentale, dar care nu sunt de fapt uh, numai fundamentale numai pentru acest program cadru, ci pentru întreaga cercetare europeană, protejarea brevetelor și uh, aplicarea rezultatelor mm, pentru a face comparații cu ceva comparabil, deci cu față Statele Unite, suntem în urmă. Aceste două inițiative nu sunt în realitate inserate în mod explicit în programul cadru, dar intră în inițiativele privitoare la spațiul european al cercetării, care prin noul tratat, după cum știți, va lua o importanță tot mai mare. Eu n-am aici nicio problemă, pot să mai vin o dată sau de mai multe ori dacă doriți, ca să vă vorbesc despre inițiativele pe care le avem în contextul spațiului european al cercetării, inițiative care, după cum știți și dumneavoastră, sunt împărtășite de toate statele membre și sunt bine cunoscute Uh, și uh, intră în competența diverselor servicii ale Comisiei. Uh, domnul Lamberts, câți bani se duc la birocrație și câți la laboratoare? Eu știu ce se întâmplă, ca să zic așa, la mine acasă. Noi avem 6% ca maxim de cheltuieli de gestiune. Nu am ajuns niciodată la acest 6%. Eh, rămânem eh, în jur de 4%, poate chiar sub 4% pentru Consiliul European al Cercetării, dar este foarte greu să vi se dea un răspuns la întrebarea privitoare la povara birocrației pe fiecare uh, pro, uh, proiect. Poate că există o cifră uh, Uh, o cifră agregată pentru toate proiectele. Oricum, centrele de cercetare cheltuiesc mai mult pentru gestionarea proiectului și dacă am putea corecta acest aspect ar fi foarte bine, dar trebuie să se prevadă niște reguli foarte simple pentru că majoritatea sarcinilor birocratice uh, uh, cheltuiesc foarte mult pentru că trebuie să aplice reguli pe care nu le-am inventat noi. Ele există, dar odată modificate aceste reguli, uh, controlul va putea fi mai simplu și, deci, uh, pe de altă parte, uh, se vor putea și reduce cheltuielile centrelor de cercetare. Domnul Lambert mă mai întreabă dacă atunci când noi uh, facem convocările uh, avem o focalizare corectă. Noi avem un program de muncă, de lucru anual, uh, organizăm o consultare publică, consultăm și statele membre pentru a încerca să precizăm obiectivele din diversele zone prioritare, pe de altă parte însă există programul lansat de președintele Barroso, în care se spune clar că există unele elemente importante uh, privința politicii de cercetare. Programul cadru se înscrie în acest context pentru a încerca să uh, atingă aceste obiective. Aici mi s-au pus întrebări, poate n-am fost eu foarte limpede, trebuie să uh, mai lucrăm la politica cercetării și facem acest lucru în fiecare an, va fi din ce în ce mai ecologic. Această politică va respecta tot mai mult mediul uh, înconjurător pentru că va scădea emisia de, cantitatea de emisii de bioxid de carbon. Programul cadru conține elemente pe care le vom putea modifica în fiecare an în, legă, uh, în funcție de programul nostru de lucru și asta vom și face. Complementaritate față de programe naționale și eventuale dublări. Uh, pentru ca programul cadru să aibă o valoare, trebuie să aibă în primul rând o valoare adăugată față de ceea ce se face în fiecare din statele membre și să evităm dublările cred că e totuși necesar să fim realiști pentru că există mult mai multe dublări între politicile de cercetare ale celor 27 de state membre decât între programul cadru numărul 7 și ceea ce se face la nivel național. Un exemplu care mi se dă des este uh, Uh, faimosul compilobacter, uh, o bacterie care se găsește în carnea de pui. Există mai mult de 100 de programe europene care cercetează această bacterie și ar fi mai bine să ne coordonăm. Un alt exemplu foarte uh, bun este al bolii Alzheimer, și uh, trebuie să facem totul pentru a uh, lucra în comun, între, a colabora între statele uh, membre. E prima oară când încercăm o coordonare și sigur că primele dăți e mai greu. Domnul Thompson îmi spune că este mai, cu cât e mai dur programul cadru, e mai bine cu cât durează mai mult. Eh, eu cred că eh, actualul program cadru ne permite, ne permite o, eh, să lucrăm foarte bine. S-a, lucrat în ultimii șapte ani. Ultima oară când am venit aici, prioritățile erau cu totul altele decât cele actuale, erau alte teme. Acum avem alte tematici și deci programul trebuie să Uh, conțină niște elemente flexibile pentru a putea fi adaptat realităților politice și economice uh, mi se pun o serie întreagă de uh, întrebări, poate că ar trebui să o invit la cine ca să îi pot răspunde la toate. În privința inițiativelor tehnice comune, cred că am spus destule lucruri. Amintesc că nu trebuie să uităm participarea pe care trebuie să o aibă aici diversi operatori, diversi actori și să ne amintim că mecanismele trebuie să fie flexibile. Această formulă juridică, community body, organism comunitar, poate că nu e cea mai bună, dar e decizia noastră a tuturor. Poate că trebuie să ne gândim ce să facem pe viitor în privința parteneriatelor public-privat, ă, ca să ne putem putem găsi sinergii între fondurile din uh, lumea privată și cele ale contribuabililor. În ceea ce privește întrebarea domnului Riera. Poate că am uh, notat eu prost că nu mai înțeleg ce am scris aici, îmi pare rău. Uh, 10% pentru noile state membre. A, 10% numai pentru uh, noile state membre. Dar eu cred că am avut evenimente importante, de pildă cel de la Praga din tipul președinției cehe pentru a încerca să sensibilizăm publicul să-și crească participarea. Această corelație există însă. Cu cât un stat dă mai multă importanță politicii de cercetare, cu atât uh, cheltuiește mai mult din bugetul național uh, și obține rezultate cu atât mai bune uh, la nivelul participării în programelor cadrul comunitar. Acestea sunt programe foarte competitive și trebuie să se bazeze totdeauna pe excelență. Deci cu cât o țară va fi mai pregătită, cu atât va putea uh, participa. În privința împărțirii riscurilor financiare, deci instrumentul pentru împărțirea împărțirea riscurilor. Considerăm că e un instrument foarte inovator. E prima oară când este Uh, se, se inserează un risc financiar pentru finanțarea cercetării și vă cer ajutorul, lansez un mesaj. Ne lansăm ideea să acționăm nu numai prin intermediul unor bănci publice pentru finanțarea cercetării, ci uh, trebuie să motivăm și băncile private, lumea finanței, pentru ca și ei să investească în cercetare și am dorit să arătăm că această implicare ar fi pozitivă și pentru bănci și pentru întregul sistem. În fine, ă, nu vă ascund că e complicat de gestionat ă, aceste ă, convoca, convocări pentru că bugete provenind din două zone diferite sunt greu de alcătuit, însă tot ceea ce privește mediul, energia și alte priorități Uh, suntem um, satisfăcuți de ceea ce se întâmplă. Doamna Țicău îmi cere măsuri pentru a uh, participa în mai mare măsură toate statele membre. Am vorbit deja despre asta, cred că este fundamental. Eu am vizitat toate noile uh, state membre, în afară de unul și sper să mă pot duce acolo săptămâna viitoare. Și vă repet, există un element fundamental să legăm energiile fondurilor structurale de cele din programul cadru. Doamna Țicău, în mod foarte clar, a vorbit despre problemele de finanțare. E fundamental să se sensibilizeze sectoarele financiare pentru ca cercetarea să poată deveni o piață și pentru acestea o piață riscantă, dar nu mai mult decât piața construcțiilor civile, de pildă în care investițiile continuă. Care este rata de succes a acestor inițiative? Cum se poate ea măsura? E o parte pe care o încercăm să măsurăm acum prin evaluarea uh, Uh, programului cadru 6 și 7. Evident, evaluările se fac mai ales ex post, nu putem să știm dinainte, ex ante, care va fi rezultatul, cel puțin nu putem să știm foarte precis care va fi rezultatul unui proces de cercetare. Este însă evident că uh, Eh, depinde și de tipul de proiect. Când eh, facem o subvenție, acordăm o subvenție, evident, nivelul de risc este mai mare. Atunci însă când facem o investiție pentru Clean Sky, de pildă, și dorim un motor mai, cu, mai curat, eh, inițiativele tehnice comune trebuie să aibă un rezultat care să fie destul de limpede în funcție de punctul de plecare, de prioritatea uh, inițială. Un alt deputat cu care vorbesc des, domnul Macachis, îmi spune ce trebuie să facem atunci când nu obținem rezultate. Și vă repet, uh, știința pură nu, nu înseamnă că nu avem un rezultat uh, e, trebuie ca cercetarea să se efectueze cât mai bine în centrul cel mai bun. Uh, asta se referă la știință pură. Însă, la inițiativele tehnice comune, noi dorim un produs sub formă de brevet, de pildă, fiindcă procesul de selecție se efectuează a priori, cam ales deja ce vrem să facem și așteptăm un rezultat mult mai clar. Care era în întrebarea domnului Riera, că nu reușesc să-mi citesc notițele uh, proprii ce m-ați întrebat? Doamna Riera, am răspuns da, da, uh, era vorba de participarea statelor membre. Uh, o, o, o, o să o să vă mai întreb în timpul cinei pe care mi-ați promis-o în privința participării statelor membre, Consiliul Științific European trebuie să facă ceva foarte important și mulți dintre dumneavoastră ați avut probabil posibilitatea să aflați acest lucru. S-a schimbat procentul uh, granturilor de pornire, starting grants, care sunt acum mult mai bine distribuite în toată Europa și trebuie să menținem în cadrul programului 7 acest element de excelență în care să se reflecte toate realitățile cercetării europene, pentru că altfel și cu asta închei, domnule președinte, ar fi foarte greu să cerem un al optulea program cadru dacă nu vom fi reușit să uh, vedem reprezentate în acesta toate statele europene. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule director general, pentru răspunsurile precise la atâtea întrebări uh, diferite și complexe. Voi încerca să fiu cât mai succint. Cu siguranță vor vorbi pe viitor uh, din nou, pentru că aceasta va fi o atribuție și o sarcină importantă a acestei comisii și anume modul în care se va uh, dezvolta mai departe cel de-al șaptelea program cadru. Mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră, dragi colegi și colegi. Facem o pauză de jumătate de minut pentru a ne reorganiza și apoi revenim.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 Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Dragi colege și dragi colegi, permiteți-mi să-l salut uh, alături de noi încă o dată, dar pentru prima dată în cadrul acestui mandat, pe Lordul John Mogg, președintele grupului european de reglementare în domeniul energiei electrice și al gazelor, EREG. În uh, ultima perioadă legislativă am avut multe a face unii cu alții, câteodată erau, au fost dezbateri tensionate pe care le-am purtat, de aceea mă bucur odată în plus să vă pot saluta alături de noi. Vă rog să vă susțineți prezentarea și apoi, dragi colegi și colegi, veți avea ocazia de a adresa întrebări. Domnule Mog, aveți cuvântul. Chairman, uh... Domnule președinte, doamnelor și domnilor, în primul rând aș dori să vă mulțumesc pentru ocazia de a vă vizita chiar la începutul legislaturii. Aș dori pentru început să mulțumesc uh, foștilor uh, membri în această comisie, dar și uh, actualilor membri, pentru sprijinul pe care ni l-au acordat în cursul discuțiilor care au avut loc pe marginea celui de-al treilea pachet. Eu cred că am avut cea mai strânsă colaborare cu raportorii. A fost o colaborare într-adevăr foarte strânsă, astfel încât uh, reglementatorii să poată veni cu sfaturi uh, concrete, astfel încât Parlamentul a, a, a avut o ureche mai deschisă vis-a-vis -vis de solicitările noastre decât Consiliu. Sper, uh, de asemenea, să continuăm această bună colaborare, în special în ceea ce privește responsabilitatea reglementatorilor pe măsură ce aceștia vor avea puteri sporite și o independență mai mare, totuși ei vor trebui să se supună controlului cuiva uh, pentru că nu se supun uh, controlului guvernelor respective, dar uh, totuși această independență nu înseamnă a nu da seama nimănui. Celelalte aspecte la care mă voi referi se Uh, referă la măsurile în ceea ce privește consumatorii și piața în detai. Uh, noi, în calitate de spectatori în ceea ce privește procedura de cod decizie, am fi obținut mai multe pentru ca noua agenție să aibă puteri lărgite. Acest lucru ține de trecut. Însă, al doilea aspect uh, este acela că în momentul de față avem de face cu un proces foarte important. La 8 luni după adoptarea pachetului uh, trebuie ca în final să procedem la implementare. Este crucial uh, pentru Comisie și pentru statele membre um, ca acestea în sfârșit să acorde o mai mare independență reglementatorilor naționali. Pentru că uh, acum va trebui să ne pregătim în același timp de crearea noii agenții ACER. Um, este în curs uh, selectarea directorilor iar această, crearea acestei agenții uh, trebuie pregătită în, îndeaproape și mă voi referi mai târziu la acest lucru. În ceea ce privește uh, ACER, uh, avem uh, o serie de uh, priorități. În primul rând, în ceea ce privește înființarea uh, agenției. Aceasta va avea nevoie de un sediu, cu, să sperăm că în decembrie Consiliul va, avea, va lua o decizie în acest sens dintre trei uh, țări candidate. Apoi va trebui stabilită structura acest, acestuia uh, și anume Consiliul de Administrație uh, cu reprezentanți din partea statului, dar și reprezentanți din partea Parlamentului European, apoi un uh, Consiliu din partea reglementatorilor. Acesta este aspectul de noutate în care noi suntem uh, uh, implicați în mod special, însă ne vom concentra în primul rând pe crearea acestei noi agenții și uh, undeva în martie anul viitor, iar crearea acestui um, Consiliu al reglementatorilor va avea loc uh, cam în aceeași perioadă. Uh, Probabil acestea sunt chestiuni birocratice, dar sunt fundamentale pentru viitorul acestei agenții. Trebuie să decidem cum anume uh, va avea loc votarea, cine va fi președinte, cine va fi vicepreședinte, cum anume se vor exercita puterile acordate. Și abia după înființarea agenției, uh, să sperăm în martie, vom fi în măsură să lucrăm mai eficient. Suntem în curs de elaborare a unui uh, element vital și anume colaborare între autoritățile de reglementare naționale, care acum, în transpunerea noului pachet, vor beneficia de o mai mare independență. În anumite țări acest lucru nu va uh, modifica nimic. În alte țări însă astfel de organisme făceau parte din uh, anumite ministere și care acum urmează să aibă o mai mare independență și puteri sporite de implementare. Trebuie de asemenea să uh, ne asigurăm că nu ajungem la o fragmentare mult prea mare și aici uh, revine rolul uh, important al acestei agenții comunitare. Bineînțeles, codurile și uh, reglementările vor trebui puse în aplicare și vor trebui stabilite detaliile implementării și vor trebui consultate țările membre și trebuie să ne asigurăm că toți uh, participanții pe aceste piețe știu ce anume au de făcut. În discutarea acestor uh, reguli am uh, identificat în practică două programe pilot, unul în domeniul electricității, unul în domeniul gazelor naturale. Este vorba de uh, două astfel de organisme eh, cu care colaborăm pentru a vedea cum anume va funcționa <clears throat> noul sistem, asta deja înainte de crearea agenției. Majoritatea uh, regulilor, până la urmă, vor fi legiferate, asta în, uh, în perspectiva unui, uh, unei piețe europene integrate. O chestiune asupra căreia Parlamentul s-a axat foarte mult, s-a referit la consumatori. Contribuția Parlamentului a fost aceea de a face legătura între problemele care țin de securitatea provizionării, de competiție și de indivizii consumatori de pe această piață. Parlamentul a avut o activitate laborioasă în uh, Comisia de Specialitate, iar uh, săptămâna trecută un uh, forum, forumul de la Londra, similar cu cel de la Madrid, a discutat o serie de chestiuni în ceea ce privește probleme de care ne lovim dumneavoastră și eu în calitate de consumatori. Uh, chestiuni care au vizat facturile, reclamațiile, uh, chestiuni care țin de piața în detail, studii date în lucru de comisie. Identificarea consumatorilor vulnerabili, pentru că într-o serie de țări acest concept nu este definit. Cred că am lansat deja un spectru mult mai larg decât de activități decât cele uh, impuse de legislație. Știu, domnule președinte, că suntem presați de timp. Dați-mi voie însă să mă mai refer la două uh, domenii care mă preocupă în mod special. În primul rând, uh, punerea în aplicare la modul practic. La nivel național, agențiile de reglementare vor avea puteri mai sporite și vor trebui să dispună de mijloacele necesare pentru a asigura transpunerea la nivel european ACER nu a dobândit foarte multe uh, puteri, are puteri și competențe în ceea ce privește capacitatea sa de influențare și uh, noi sperăm că se vor crea niște reguli foarte clare pentru a defini aceste competențe. Apoi, în ceea ce privește organizarea uh, Comisia și ERGEG s-au implicat pentru ca uh, persoanele afectate să fie consultate. Am transpus în practică deciziile anterioare uh, și am apelat la o gamă mai largă de consultări pentru că acest lucru va fi fundamental pentru o piață europeană de 500 de milioane de consumatori. Și sperăm că vom avea o transpunere operativă eficientă. Apoi, în al doilea rând, uh, directorul general uh, în domeniul cercetării nu s-a referit uh, la un aspect important și anume rețelele inteligente. Este un domeniu în care se vor putea canaliza, spre care se vor putea canaliza investiții masive în special în ceea ce privește uh, eficiența, dar și securitatea aprovizionării, aceste rețele inteligente vor putea avea o contribuție majoră. Și în final, Europa, spre surprinderea noastră, nu este o insulă. Europa va trebui să se ocupe preocupe de perspectivă. Noi ne-am dat seama că Europa în trecut uh, a avut tendința de a fi un uh, sistem închis în ceea ce privește generarea de electricitate și uh, resursele de gaze. Acest lucru s-a schimbat în mod dramatic și în pofida noilor energii regenerabile nu vom putea fi independenți. Uh, de aceea, noi, ca și agenții de reglementare, încercăm să ne uităm în perspectivă, să vedem uh, conexiunile globale. Pe 19 octombrie uh, are loc uh, la Atena World Forum of Regulator, Forumul Mondial al Reglementatorilor, unde persoanele de pe această scenă se vor întâlni întâlni la Atena pentru a defini uh, o abordare globală. Există mm, contacte foarte bune uh, pe care le avem cu omologii noștri din Statele Unite, cu țările din zona Mediteranei, dar și uh, cu Rusia. De aceea, în multe domenii încercăm să vedem ce se întâmplă și în afara granițelor noastre. Cam atât, domnule președinte, din partea mea. Mulțumesc! Mulțumesc. Mulțumesc pentru această introducere, o rememorare a ceea ce am făcut și o privire spre viitor, uh, spre ceea ce ne așteaptă în următoarele luni. Dragi colegi, dragi colegi, acum aveți prilejul de a adresa întrebări, de a face observații. Practic, aveți cuvântul. Uh, prima luare de cuvânt, nu pot să citesc numele, dar vă dau cuvântul. Za slovo, vážený pán predseda. Uh, vreau să mă refer la agențiile de reglementare care cooperează și cu uh, furnizorii, precum și cu consumatorii. Pe de o parte, îi avem pe furnizori, care reprezintă un grup puternic, pe de altă parte, publicul nu are un acces suficient de puternic uh, la uh, agențiile de reglementare. De aceea vreau să vă întreb cum vedeți dumneavoastră această relație și posibilitatea publicului larg a cetățenilor de a avea un acces eh, mai bun la rezolvarea problemelor eh, în ceea ce privește eh, reglementarea. Mulțumesc! Mulțumesc! Dacă sunteți de acord, domnule Mog, puteți răspunde imediat, pentru că pe moment nu dorește nimeni să adreseze vreo întrebare și apoi lucrurile se vor pune în mișcare. Mulțumesc! Am auzit că v-ați referit la media și eu vorbesc în numele agențiilor de reglementare, de aceea nu știu dacă voi putea răspunde uh, în mod corect. Vă rog să-mi permiteți să răspund la aspectele care vizează energia. În primul rând, energia este un uh, subiect complex. Important este să comunicăm într-un mod inteligibil cu cei care nu sunt experți în acest domeniu. Vă spun că acest lucru este o provocare, pentru că noi avem uh, la ACER o pagină de internet cu un acces foarte bun, o pagină inteligibilă, dar care mai poate fi îmbunătățită destul de mult. Pe de altă parte, în procesul de consultare, avem încredere, pentru că noi nu ne orientăm abordarea către un uh, segment particular. Unul dintre punctele pe care am dorit să le dezvoltăm a fost colaborarea cu uh, operatorii sistemelor de transmisii și de asemenea cu consumatorii. Forumul este un exemplu bun în acest sens, practic. Uh, agențiile care reprezintă consumatorii la nivel național și european au acum pentru a doua oară posibilitatea în cadrul unui forum să interrelaționeze. În felul acesta putem afla ce doresc consumatorii și putem să îi informăm. În al treilea rând, există tehnici noi. Și acum am utilizat noi tehnici, paneluri de sute de uh, persoane experți de partea consumatorilor și am încercat să aducem înțelegere față de aspectele complexe cu care ne confruntăm. La Bruxelles, aici, au fost uh, abordate uh, aspecte tehnice, complicate. De multe ori uh, s-a spus că persoanele uh, neexperte, nespecializate, nu pot înțelege aceste aspecte, că ele sunt mult prea complicate. Uh, de aceea, aceste pachete trebuie prezentate sub o formă mai inteligibilă. Aceasta este remarca mea finală și anume că, în final, consultările uh, vis-a-vis -vis de aspecte politice specifice sunt foarte importante. De exemplu, facturile, modul de facturare, ele ne, el ne afectează pe toți. De aceea trebuie să fie cât se poate de clar explicat consumatorii trebuie să uh, beneficieze de o susținere, de un suport adecvat. Este nevoie de o, un acces deschis, transparent. De aceea cred că mecanismul de consultare pe care l-am uh, inițiat și cu care am operat cu succes în ultimii ani aduce claritate în această procedură. Aceasta este numai o soluție, însă sunt convins că putem îmbunătăți lucrurile și ne vom strădui în acest sens. Danke sehr, Kollegin Thompson. Mulțumesc, colegul Thompson. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte al ERGEG, o întrebare scurtă din partea mea. Spuneați că Bine, știm cu toții că depinde de veci se vorba de securitatea aprovizionării și spuneați că Ergeg încearcă să arunce o privire și în afara comunității uh, europene. Dacă ne-ați putea oferi mai multe detalii în acest sens și dacă are legătură cu acordul energetic în ceea ce privește regiunea de sud-est. Mulțumesc, doamnă Thompson. Da, într-adevăr, are legătură cu Uh, acordurile cu Europa de Sud-Est. Dați-mi însă voi să punctez alt aspect. Trebuie să ne concentrăm asupra securității aprovizionării, care este o problemă în special în afara Uniunii. Utilizarea energiilor regenerabile devine, așa cum știți, bineînțeles, uh, Uh, un element important uh, nu doar al politicii ecologice a Uniunii, ci și al politicii uh, energetice. Noi trebuie să ne ocupăm și să maximizăm potențialul acestor resurse energetice regenerabile. Asta înseamnă că trebuie să ne ocupăm de conexiunile la rețelele de transport pentru Uh, aceste noi uh, surse de producție energetică. Apoi, în al doilea rând, uh, permiteți-mi vă dau un exemplu din propria mea experiență. Am venit la agenția de reglementare acum șase ani și jumătate. În prima iarnă m-am lovit de o problemă de um, aprovizionare și m-am întrebat ce se întâmplă de fapt pe continent în uh, Marea Britanie a trebuit să uh, obținem aceste informații din uh, mass media, dar pentru că altfel de informații nu ne stăteau la dispoziție în ceea ce privește vecinii noștri, de exemplu Franța sau Germania. Acest lucru s-a schimbat în mod radical. Astfel, cu această nouă agenție de <clears throat> reglementare vom fi în măsură să integrăm mai bine sistemele noastre energetice pentru a avea o bază mai solidă în Europa, pentru a nu mai fi atât de dependenți de furnizori externi. Acum, doi ani jumate, criza din uh, Ucraina și Rusia ne-a arătat că această uh, incertitudine este mm, periculoasă și ne-am bazat pe dialogul dintre Comisie și autoritățile din Rusia pentru a înțelege uh, care sunt intențiile Gazprom. S-a, s-a înființat un um, grup de coordonare în domeniul gazelor naturale care se ocupă de evaluările de situație și au fost introduse o serie de măsuri ca de exemplu în trecut uh, gazele naturale aveau tendința să curgă prin rețele într-o singură uh, direcție, ceea ce a, a făcut ca o serie de țări să fie afectate de uh, anumite opriri în ceea ce privește livrările de gaze din exterior. Acum încercăm uh, să implicăm și uh, Norvegia ca o țară cu statul de observator în cadrul ERGEG pentru a fi implicată în consultări. Apoi Misiunea noastră, până la urmă, în calitate de reglementator, este aceea de a face ca informațiile să fie accesibile, să fie inteligibile și să colaborăm cât se poate de mult. Mulțumesc, uh, domnul Ode. Domnule președinte, mulțumim pentru toate aceste explicații care sunt foarte interesante. Aș dori, poate, eh, să spun un singur lucru, să vă cer eh, părerea dumneavoastră în privința evoluției rețelelor, mai ales în sectorul electricității. Eh, mot motivul pentru care am hotărât să separăm rețelele de producere și de distribuție a electricității. Avem acum în uh, Europa o rețea de structuri care sunt proprietatea diverselor uh, instituții. Care este părerea noastră? Oare noi, europenii, nu avem interesul ca, din punct de vedere politic, să, să, să transferăm aceste rețele într-o entitate publică europeană, astfel încât noi cetățenii să fim siguri că aceste rețele nu vor cădea în mâinile unor structuri capitaliste importante de gen Gazprom. Care este sentimentul dumneavoastră în privința evoluției rețelelor noastre electrice, independent de întreprinderile de uh, producție și de distribuție și cărora le uh, supravegheați comportamentul. A doua întrebare se referă la gaz. Care este sentimentul dumneavoastră în privința inițiativei Comisiei de a uh, crea o societate pentru cumpărarea de gaz din Caucaz și care este părerea dumneavoastră uh, despre propunerea unei țări europene care a propus crearea unei centrale europene de cumpărare a gazului pentru a se crea o siguranță energetică. Well, thank you, Mr. Mulțumesc, domnule. Mulțumesc, domnule. Precis, je vous, je vous Vă felicit pentru aceste întrebări foarte precise. Cu privire la prima dintre ele, uh, Uh, conținutul celui de al treilea pachet a ridicat multe întrebări uh, privitoare la aceste aranjamente de separare a rețelelor de producție și de distribuție, iar regulatorii au prevăzut un timp pentru negocieri, dar au recunoscut că, de fapt, abordarea acestora a reflectat de cele mai multe ori uh, punctele de vedere al țării respective. Ehm, negocierile, eh, negocierile s-au lovit de această politizare a tratativelor și eh, n-aș dori să intru în asemenea eh, chestiuni care țin de statele membre. Dar, sigur, dați-mi voie să nu mă retrag cu totul, fiindcă ideea de a avea un fel de organism european care să, să se ocupe de toate aceste lucruri, cred că presupune o încredere remarcabilă că acest organism se va bucura de încrederea pieței ca să poată genera uh, încredere la nivelurile investiționale pentru a se realiza modernizarea uh, rețelelor în decurs de decenii. Sunt multe cifre aici și nu o să vi le citez și organizația mea are o cifră și o vom anunța săptămânile viitoare. În fine, este o altă cifră care provine de la, din domeniul consultanței. Deci e vorba de o piață cheie cam de 230 de bilioane, miliarde, deci, și cred că uh, trebuie să ne dăm seama că o asemenea investiție este absolut imensă și cred că cifrele comisiei de acum câțiva ani se refereau cam la 3 trilioane. Deci, Parlamentul va trebui să găsească resurse. Sigur, aici provocarea este imensă. Altă întrebare se referă la acest al treilea pachet și la eventuale beneficii la nivelul uh, pieței. Uh, eu am acționat pe piața liberă timp de mulți ani și cred că uneori poate fi inconfortabil, poate fi ineficient și e nevoie de unele intervenții. Uh, e nevoie ca această piață și nu mă refer doar la piața europeană, ci și la piețele de pe alte continente, trebuie să ofere rezultate pe măsură. În fine, n-aș vorbi despre amenințarea Gazprom. Sigur că odată cu o integrare mai mare vom putea ajunge și la o abordare mai rațională. Dar nu sunt sigură că nu sunt sigur că răspunsul nostru ar trebui să uh, fie o mărire excesivă a investițiilor. Noi suntem foarte diferiți. Franța, de pildă, într-o situație foarte diferită față de majoritatea altor țări europene la nivele care, care dețin uh, uh, capacități de producție de energie nucleară. E nevoie de adaptări la condițiile pieței, e nevoie să dezvoltăm interconexiuni și noi surse, de, ne gândim la Marea Nordului și la țările din preajma ei, care vor contribui la crearea acestei securități energetice. În privința gazului natural, noi vom avea mâine adunarea noastră generală și această chestiune se află pe ordinea de zi, vom încerca să, să, să urmărim ideea de a crea un fel de organism central. Dar nu vă pot da un răspuns pentru că încă nu s-a discutat această problemă. Dacă mergem prea departe cu colaborarea, atingem un cred că ne dăm seama de ce înseamnă și e nevoie de un efort imens pentru a atinge acest nivel de colaborare. Deci probabil că încă nu este de actualitate. Mulțumesc, doamna Reira Madurel. Um, Mulțumesc, domnule președinte, pentru aceste explicații atât de interesante. ascultându-vă, uh, mi-am pus o, o întrebare care privește Spania. Una din cerințele prevăzute de către organul de reglementare francez pentru a investi în interconexiuni este, totul depinde de cantitatea cerută, dar în ambele direcții, deci dacă, dacă se cere 80%, din capacitatea sud-nord și 0% eh, capacitatea eh, nord-sud, media ar fi 50%, deci interconectarea nu ar fi posibilă. Această cerință, după noi, eh, este destul de surprinzătoare și demonstrează că în practică în practica regională continuă să domine interesul pieței naționale. Aș dori observațiile dumneavoastră în privința acestui punct și aș dori să aflu și ce se va mai face pe viitor în situații de acest fel. Um, th thank you very much, Mrs. Riera Madurel. Mulțumesc, doamnă Madurel, pentru această întrebare, pentru că îmi permite să uh, spun ce, ceva ce ar fi trebuit, de fapt, să spun în introducere. Europa, ca piață unică energetică trebuie să uh, facă un pas uriaș uh, vis-a-vis -vis de situația actuală a piețelor naționale fragmentate. Parlamentul a fost uh, foarte preocupat atunci când inițiativa regională a fost propusă, pentru că, pe bună dreptate, s-a spus că de ce e nevoie de mai multe regiuni când am putea avea o piață unică pentru a uni această piață fragmentată pe care o avem la ora actuală. Ca și reglementatori, acum câțiva ani, am considerat că acest pas de a trece de la nivel național la o piață europeană pe deplin integrat ar fi fost unul imens și am reușit să convingem Comisia și de aceea s-a elaborat această inițiativă regională. Probabil că ar fi trebuit să menționez acest lucru în observațiile mele introductive pentru că această inițiativă s-a bucurat de oarecare succes. Anumite guverne s-au implicat, altele mai puțin, pentru a face progrese în încercarea de a ajunge la o colaborare regională mai bună, în special în ceea ce privește uh, furnizarea uh, și dezvoltarea piețelor. Piața nordică, de exemplu, este foarte dezvoltată în acest sens. O altă informație pe care aș vori să vă comunic este că avem o conferință cu privire la inițiativa regională, unde sper că veți participa uh, și dumneavoastră, unde vom discuta despre această chestiune. Eu cred că este o chestiune care vizează uh, în special peninsula iberică și sper uh, dar um, nu am discutat încă ca grup acest uh, lucru. Sper că vor exista niște observații care să stimuleze Comisia și Parlamentul uh, în a reanaliza această inițiativă regională pentru a vedea ce se poate face. Acum, există o nouă reglementare, un nou regulament Um, care a fost uh, propus de comisie pentru a analiza siguranța aprovizionării, unde avem uh, anumite rețineri și rezerve în ceea ce privește complexitatea acestor aranjamente. Însă există câteva principii foarte solide în ceea ce privește transparența, colaborarea, unde cred că și statele membre vor fi la fel de interesate ca și noi pentru a vedea în ce măsură se va implica uh, Comisia în luarea acestor decizii. Eu cred că acest lucru uh, va contribui la acele poziții mai extreme la care făceați aluzie. Apoi, o întrebare s-a referit și la uh, faptul dacă infrastructura uh, este adecvată pentru a obține acele uh, obiective pe care ni le-am propus. Noi, uh, ca reglementatori, uh, uh, vrem să facem o evaluare a riscurilor în acest sens pentru a evita uh, cheltuieli uh, nenecesare. Nu sunt sigur dacă observațiile uh, dumneavoastră în ceea ce privește relațiile dintre Franța și Spania, unde au existat uh, dificultăți în ceea ce privește interconexiunile dintre aceste țări. Um, aș fi naiv să uh, nu recunosc acest lucru, însă profesorul Monti a făcut treabă foarte bună în a încerca să aducă la oaltă cele două părți Partea franceză era îngrijorată despre nivelul investițiilor și iar partea spaniolă era preocupată de asigurarea unui nivel uh, corespunzător al uh, livrărilor. Și cred că domnul profesor uh, Monti a reușit să vină cu o contribuție esențială în rezolvarea acestor diferende. Mulțumesc, spune președintele, pentru aceste informații și explicații suplimentare. Doresc să mulțumesc și celor care au adresat întrebări. Dacă mai uh, dorește cineva să se înscrie la cuvânt, dacă nu este cazul, atunci putem încheia acest punct de pe ordinea de zi. Uh, Domnule Lord Mock, permiteți-mi să vă mulțumesc pentru timpul pe care ni l-ați acordat, răspunsurile acordate și cu siguranță în cursul acestei perioade legislative ne vom mai lovi uh, unii de alții, pentru că cu siguranță temele de care ne ocupăm încă nu au fost soluționate. Mulțumesc și dumneavoastră. Uh, încheiem această ședință care va fi reluată uh, mâine și vom începe acum reuniunea coordonatorilor cât se poate de rapid. Ana.